dumneavoastră în scris, dacă nu se depășesc 200 de cuvinte. Mulțumim pentru înțelegere și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi privind Mauritania și în special cazul lui Biram Dah al Beit. Doamna Lochbiller, pentru început. Danke, Herr Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mauritania în 1981 uh, a abolit oficial uh, sclavagismul și din 2007 a fost incriminată. Însă, în practică, persistă în continuare sclavia. ONG-urile precum IRA Mauritania și alte organizații precum SOS Esclavs prezintă cazuri de sclavagism în uh, opinii publice. Guvernul din Mauritania Uh, acestei se recomandă să ia în serios activitatea acestor organizații, ba chiar să le considere ca un sprijin în lupta împotriva eliminării sclaviei. Situația însă arată tocmai contrariul. În prezent solicităm prin intermediul acestei rezoluții guvernului din Mauritania să continuă acțiunile uh, de eliminare a sclaviei și să nu mai facă presiune asupra celor care luptă împotriva sclaviei. De asemenea, facem un apel pentru a îi elibera pe cei care sunt arestați, în special pe Biram Dahabeit și incriminăm arestarea acestuia. În Mauritania se dorește uh, eliminarea sclaviei și combaterea acesteia. De aceea trebuie luptați și împotriva sărăciei grupul uh, respectiv comunitatea celor hara, din Haratina trebuie să aibă posibilitatea de a deține de asemenea terenuri. Terenuri pe care le muncesc de ani de zile și pământuri pe care uh, lucrează de foarte multă vreme. Așadar, guvernul este uh, solicitat să devină activ. Organizațiile internaționale care acționează în Mauritania trebuie de asemenea să acționeze, trebuie să se lupte împotriva uh, uh, utilizării de muncă a copiilor sau de muncă forțată în organizațiile lor. De asemenea, nu trebuie să se accepte în relațiile comerciale cu Mauritania niciun fel de activitate care se bazează pe sclavie. Vă mulțumesc. Gracias. Tiene la palabra el señor Preda. Domnul Preda. Monsieur le Président, euh, discuter A discuta astăzi despre Mauritania și despre Biram Da Abeid nu este ceva ușor de făcut pentru mine. Uh, am propus subiectul, da, dar nu mi este ușor pentru că, spre deosebire de alte subiecte pe care le-am discutat, eu l-am cunoscut, l-am întâlnit de mai multe ori pe Biram da, Abeid, care este un militant uh, care luptă împotriva abolirii sclaviei în uh, această țară, deci sunt cumva cuprins de emoție vorbind aici și cer sus și tare autorităților din această țară să îl uh, elibereze pe acest om care se bate pentru binele țării sale. În general, cred că Mauritania trebuie să iasă din această logică a negării unei realități cât se poate de reale și să asume moștenirea psihologică gravă a sclaviei și să rezolve această problemă cât mai curând posibil pentru ca să permită acestui popor o viață mai bună. Mulțumesc foarte mult! Urmează doamna Zicnasca aj napriek tomu že sa píše rok. cu toate că avem anul 2014, vorbim aici despre un stat în care sclavia modernă este uh, continuată. Aici uh, trăiesc cu adevărat sclavi. Există stăpâni ai acestora care decid cu privire la viața acestora. Condamn o astfel de situație și astfel de practici. Uh, care sunt uh, chiar uh, interzise de lege în această țară și solicit guvernului Mauritaniei să îl elibereze pe militantul împotriva sclaviei, pe domnul Biramdah Abeid. Acesta urmează să fie condamnat în urma procedurilor, lega, le, procedurilor legale care au fost desfășurate. Aici trebuie respectate propriile legi care există în țară și nu numai drepturile omului. Trebuie să spun că nu există niciun fel de interese economice care domnesc, pentru că în astfel de, când este vorba despre astfel de încălcări, trebuie să ne luptăm cu totul. Mulțumesc, domnul Weidenholzer. În ultimii ani, unii dintre noi au reușit să îl cunoască pe militantul Viram Dah Abei, cel care a luptat uh, fără obosire pentru abolirea sclaviei din Mauritania. El este um, fiul unui uh, fost sclav și militează pentru drept, respectarea drepturilor omului în Mauritania. Nu pe plan internațional, dar mai ales în țara sa, în contextul unei campanii de uh, iluminare care dorea să prezinte drepturile omului în țara sa, a fost arestat împreună cu cei care îl susțineau. El uh, a fost condamnat ca aparținând unei organizații ilegale și ar putea să fie chiar condamnat la moarte. Trebuie să ne implicăm astfel încât acești oameni să fie eliberați cât mai rapid și Mauritania să respecte uh, acordurile și tratatele internaționale pe care le-a semnat. Sper că această rezoluție va duce la un dialog cu Mauritania, cu guvernul acestui stat și că această situație va fi încheiată până la urmă. Mulțumesc, domnul Corao. Mulțumesc, domnule președinte. Conform unui raport al Amnesty International, Mauritania, cu 3,5 milioane de locuitori, au 700.000 de mii de persoane care uh, trăiesc depinzând de un patron. Sclavia este o armă folosită de putere și este o realitate în Mauritania. Are mai multe forme, domestică și uh, aici nu există retribuție și minorii sunt folosiți ca sclavi prin descendență încă de la naștere. Să fii un sclav în Mauritania înseamnă să te naști sclav, proprietatea patronului alb. Situația actuală este mai gravă decât în trecut. În fiecare zi, ființele umane care se nasc ca sclavi sunt uh, discriminate și nu li se respectă drepturile. În 2014 au fost uh, arestați mai mulți protestanți împotriva sclaviei, printre care și uh, Biram Dah Abeid, un fel de Madeira mauritan, singura sa vină fiind că luptă împotriva acestei situații și Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a cere eliberarea tuturor prizonierilor de conștiință de către Mauritania și autoritățile de acolo. Mulțumesc, domnul Depres. Uh, oui, Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu vreau să spun că sprijin total această rezoluție care cere eliberarea imediată a domnului Da Beid și a militanților săi și să se condamne fără echivoc sclavia în această țară. Îmi pare rău că noi, ALDE, nu am fost uh, urmați pentru că am propus mai multe paragrafe care au fost suprimate în rezoluție. În primul rând, am cerut să ratifice acest stat, Mauritania, o convenție legată de statele uh, de drepturile omului în Africa. Nu am fost uh, acceptați. Apoi am mai invocat și acordul uh, și articolul 8 din acordul la Cotonou și acest paragraf a fost eliminat. Apoi uh, am cerut Comisiei să lanseze consultări formale pe această chestiune conform articolului 96 care vorbește despre încălcarea drepturilor. Am fost refuzați încă o dată, refuzuri care nu au fost nicio clipă uh, justificate altfel în negocieri decât prin uh, uh, invocarea puterii mai mari acestor două grupuri din Parlament. Mi se pare inacceptabil. Mulțumesc foarte mult. Doamna Senra. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 4 din Declarația Universală a Drepturilor Omului pe care tocmai am și sărbătorită, interzice orice formă de sclavie. 76 de ani după, două, iată că încă mai ne trezim într-o situație în care 21 de milioane de persoane sunt victime ale muncii forțate, 4 milioane victime ale exploatării sexuale. Există uh, o perioadă care uh, Uh, pe care o traversăm și care este un, o amenințare la adresa drepturilor omului și articolului 4 din această declarație. De aceea nu credem că ne putem permite să privim în altă parte și trebuie să cerem Mauritaniei libertate pentru uh, Biram Dar Aldeir și, de asemenea, abolirea și eliminarea sclaviei, precum și măsuri care să oblige multinaționalele să respecte drepturile omului peste tot în lume. Mulțumesc! Mulțumim! Începem acum dezbaterile. Domnul Polceac. Poukázat na to, jak zde bylo řečeno, že Mauretánie je skutečně jako poslední stát světa. Mulțumesc. Aș dori să mm, subliniez un lucru care a fost deja spus. Mauritania a fost singura, ultima țară din lume care în 1981 a abolit sclavia. Abia atunci sclavia a fost în, recunoscută ca un act criminal în legislație. Însă numai șapte cazuri uh, de condamnare au fost uh, înregistrate de atunci încolo cu privire la sclavie. Uh, Conform uh, raportului World Trade Foundation, Mauritania este țara cu cea mai mare proporție de populație care în continuare uh, este prinsă în rapoarte de sclavie modernă, 4% din populație. Ambele cifre, ambele procente arată cât este de dificil să se schimbe obiceiurile trecute în uh, interiorul unei societăți. Însă, aceasta nu poate fi folosită drept o scuză. Uniunea Europeană ar trebui să ajute Mauritania să depășească această situație îngrozitoare viitoare. Aș dori să-i mulțumesc domnului Preda pentru faptul că a inițiat această rezoluție foarte importantă. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! nu îl vedem pe domnul Gazbara. Nu pare să este în hemiciclu. Din câte observ, nu este în sală, nu este în hemiciclu. Bun, dacă nu, atunci doamna Vergia are cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte Mauritania este o țară ciudată. Trebuie să reamintim că președintele actual al acestei țări a uh, răsturnat prin lovitură de stat militară singurul și unicul președinte ales democratic de la independență încoace. Este o țară pe care o omenajăm pentru că se spune că au reușit să înfrângă pe LACMI, dar este de fapt o placă turnantă pentru finanțarea multor grupuri militare în această regiune. În această țară sclavia face ravagii, rasismul face ravagii și vizează mai ales pe negri și această sclavie persistă în ciuda faptului că a fost abolită în 81 și a intrat în codul penal în, 1900, eh, în 2007. Și iată eh, că din 2008 încoace Biramda Abeid, care este descendent din sclavi Haratin și opozant al regimului, conduce această bătălie și uh, are și uh, convingeri religioase, de aceea este în plus persecutat. Trebuie să fie liberat, trebuie să exercităm presiune asupra acestei țări pentru uh, o cale democratică pe care trebuie să o ia și în ciuda faptului că rezoluția nu este perfectă, o să o votez. Urmează domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată vorbim despre Eh, Biram Dahabeid, un activist curajos care a fost torturat și pus în închisoare în Mauritania pentru că a luptat împotriva unei mari plăgi a omenirii. Eh, e vorba de cei care afectează tinerii, copiii și toți cei care depind de un patron sclavia a fost interzisă uh, în 81 și totuși continuă să existe într-o societate care se bazează pe forme de uh, supunere nejustificate. Uh, 195 de milioane de euro au fost transferate pentru realizarea de proiecte de integrare sociale. Altele, a, alte fonduri ajung prin fondul pentru dezvoltare, ceea ce înseamnă că susținem un guvern care n-a înțeles că dacă nu uh, respectă drepturile omului, nu poate exista cot Cotonou și prietenia Europei. De aceea cerem înaltului reprezentant să nu închidă ochii și să facă tot ce poate pentru ca Europa să nu devină parte um, a celor care aruncă în închisoare um, oameni care încearcă să apere drepturilor omului. Biramda Abei trebuie să fie eliberat. Întreg poporul mauritanian trebuie să fie eliberat. Mulțumesc, domnul Epitideios. Domnule președinte, este aproape incredibil, dar în secolul xxi peste douăzeci din uh, cetățenii Mauritaniei sunt sclavi, iar guvernul țării, în loc să facă eforturi de a pune capăt acestei situații, s-a gândit la un lucru ceva mai simplu. L-a arestat pe domnul Biram Dah Abei, președinte al unei organizații activiste de luptă împotriva sclaviei și, de asemenea, pe colegii acestuia. Se poate presupune că această atitudine a guvernului Mauritaniei nu reprezintă o surpriză, pentru că acesta este un regim, un guvern antidemocratic. Însă, chiar și uh, guvernul unei țări democratice, un regim precum uh, cel elen. E bine, uh, guvernul elen, 14 luni, fără niciun motiv, l-a deținut pe președintele și membrul uh, roși, Partidului Roșu uh, din țară. De ce nu există și în privința acestui caz aceeași sensibilitate? Cunoașteți această chestiune pentru că a fost pusă în discuție mai adesea de colegul meu, însă vreau să o mai aduc și eu în discuție pentru că se pare că există o oarecare naivitate aici în sală. Oratorul este întrerupt. Domnul Venta. Panie przewodniczący, choć niewolnictwo zniesiono w Mauretanii dopiero w 80. Mulțumesc foarte mult Domnule președinte, în 1981 a fost abolit oficial sclavia în această țară, însă, de fapt, în fapt, această practică continuă. Este o tradiție, este ceva înscris în uh, practicile familiale tradiționale. Nu putem să acceptăm acest lucru pentru că e vorba aici de o țară membră ACP Trebuie să sprijinim pe activiștii locali de la fața locului, de aceea îi sprijin pe da Abed și pe ceilalți care luptă împotriva sclaviei și care, iată, pentru asta ajung în închisoare. De asemenea, trebuie să ne e, orientăm și să spunem guvernului că trebuie să abolească într-adevăr sclavia pentru că numai asta va însemna o adevărată cooperare cu Uniunea Europeană. continuare, mulțumesc. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Este deja a treia oară când discutăm despre această chestiune a drepturilor omului în această zonă a lumii și este greu de crezut că discutăm despre sclavie în acest moment al timpului. Însă așa stau lucrurile. Înțelegem că Mauritania a fost ultima țară din lume care a abolit în mod oficial sclavia în anul 1981. Cu toate acestea, trei ani mai târziu, se consideră că până la între 4 și 20% din populație se află în uh, rapoarte de sclavie. Nu putem accepta acest lucru și solicităm Mauritaniei să își respecte propriile legi, propriile reguli și de asemenea să ofere o ocazie uh, sclavilor de a deveni stăpânii propriilor pământuri. Trebuie să respectăm uh, drepturile domnului Biram Dahabeid și să uh, îl eliberăm din închisoare. Vă mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye. Ai varia solicitudes también. Există mai multe solicitări de intervenții, nu putem să le dăm tuturor cuvântul. Doamna Heringer are cuvântul pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Biram Dahabeid este liderul inițiativei pentru uh, lupta împotriva sclaviei. În 2013 a primit premiul ONU pentru drepturile omului în noiembrie anul acesta, alături de alți activiști, um, au fost arestați în urma unui protest pacifist și noi cerem ca aceștia să fie eliberați. Mauritania este o țară partener a Uniunii Europene în uh, acordul ACP și să nu uităm că se opune sclaviei, exploatării copiilor și mutilărilor și cerem autorităților din Mauritania să respecte angajamentele pe care și le-au luat. Mulțumesc. Serviciul de acțiune externă, de asemenea, trebuie să consolideze relațiile cu Mauritania, accentuând această necesitate, fiindcă asta va ajuta la protecția luptătorilor împotriva sclaviei. Mulțumesc, domnul Marias. Πράγματι εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν ψήφισμα που αφορά στην προστασία. Adevăr, avem aici de face cu o rezoluție care are legătură cu protecția drepturilor omului, fără niciun fel de finalitate politică, așa cum s-a întâmplat uh, în puțin mai înainte cu rezoluția Venezuelei. Sclavia este răspândită peste tot în Mauritania și acestei situații trebuie să îi se pună capăt. Politicienii, activiști uh, și Biram Dahabeit trebuie uh, eliberați. Condamn sclavia în Mauritania, sunt în favoarea acestei rezoluții și cred că este foarte bine că Parlamentul protejează drepturile omului. Pe de altă parte, însă Parlamentul European trebuie să facă același lucru și pentru drepturile omului de aici, din Uniunea Europeană, în acele țări uh, unde e Troica încalcă uh, foarte puternic drepturile omului și s-a ajuns atât de departe încât Comisia, când a uh, existat o solicitare, a spus că în cazul Greciei nu poate să sprijine drepturile omului pentru că acolo există un memorandum de înțelegere, un uh, acord. Acest lucru trebuie condamnat. Mulțumesc. Domnul Jakovic. Zar je moguće da danas u ovom parlamentu raspravljamo Situația este absolut inacceptabilă. Nu se poate să discutăm astăzi despre o țară care este partenera noastră, o țară care, pe de altă parte, practică în continuare sclavia. Mauritania, doamnelor și domnilor, este membru al Uniunii pentru, pentru zona mediteraneană. Deci uh, este un membru pe care, uh, într-o uniune pe care noi am lansat-o. De aceea doresc să sprijin această rezoluție și trebuie să spun cât se poate de clar că Așteptăm de la doamna Mogherini să facă tot ceea ce este posibil, astfel încât domnul Da Abeit să fie eliberat din închisoare. Pentru că el s-a transformat într-un simbol al luptei împotriva unui sistem și mai ales împotriva luptei uh, de raporturi inumane în care se găsesc peste 20% din populația Mauritaniei. De aceea ne așteptăm uh, la acțiuni decise din partea doamnei Mogherini. Mulțumesc! Por Grazie, signor Presidente, onorevoli. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați cu satisfacție salutăm rezoluția Parlamentului privind situația drepturilor omului din Mauritania, care uh, are legătură și cu cazul Biram Dahabeit și cu alți membri al organizației sale IRA. Cunoaștem bine cazul lui Biram, care este un apărător al drepturilor omului în Mauritania și un activist al luptei împotriva sclaviei, care a fost uh, acuzat de mai multe ori um, în, pentru acțiunile sale și a fost acuzat de apostazie în 2012. Biram este președintele IRA, inițiativa împotriva sclaviei, o activitate care uh, duce la uh, premii și recunoașteri internaționale în domeniul drepturilor omului. dacă Biram a fost arestat împreună cu alți membri uh, ai mișcării sale cu acuzarea, cu, sub acuzația de a fi deranjat ordinea publică și de a aparține ține unei organizații nerecunoscute. Conform um, organ, uh, acestui, acestei acuzații, IRA nu respecta drepturile fundamentale ale Mauritaniei. Uh, Uh, pentru cei, mai ales pentru cei din sud și aproape de granița cu Senegalul. Autoritățile din Mauritania declară că Biram este acum în, mâne, în mâinile judecătorilor, că există proceduri judiciare lansate. Aceste arestări ne preocupă foarte mult și prin delegația noastră în Mauritania păstrăm legătura în mod constant cu organizația lui Biram. Suntem informați cu privire la situația sa în închisoare, cu privire la evoluția procedurilor judiciare și folosim orice ocazie pentru a dialoga cu autorități pe acest subiect. Ambasadorii Uniunii Europene în Mauritania au um, adus în discuție această cauză cu primul ministru imediat după arestare. Au avut loc discuții ulterioare pe fond pe 15 decembrie în cadrul dialogului politic prevăzut în acordul Cotonou. Cu acea ocazie, Uniunea Europeană a subliniat nevoia de a respecta pe deplin statul de drept și drepturile lui Biram și a subliniat că egalitatea și nediscriminarea pentru toate comunitățile etnice și rasiale sunt factori esențiali pentru unitate și stabilitate în țara respectivă. Uniunea Europeană va continua să urmărească îndeaproape cauza lui Biram Da Beid. Vom continua să dialogăm cu autoritățile și societatea civilă pentru a ne asigura că este tratat în mod echitabil și imparțial. Dacă situația va necesita, nu vom ezita să intervenim ulterior. Am fost informați că procesul ar putea să aibă loc deja chiar astăzi. Delegația Uniunii Europene la fața locului, urmărește aceste evoluții, urmărește îndeaproape procesul care, în orice caz, ar trebui să se desfășoare cât mai repede posibil. Domnule președinte, stimați deputați, Uniunea Europeană a inițiat un dialog regulat cu Mauritania pe chestiunile drepturilor omului și de asemenea susținem guvernul în angajarea sa de a consolida instituțiile, de a armoniza legislația cu norme în domeniul drepturilor omului. Însă trebuie făcute și mai multe. În martie anul acesta, Mauritania a adoptat o foaie de parcurs promovată de ONU cu o serie de recomandări pentru a elimina sclavia în toate formele sale și a fost de acord să creeze un tribunal penal special care să se ocupe de cazurile de sclavie. Uniunea Europeană încurajează guvernul mauritan să implementeze această foaie de parcurs și avem o legătură strânsă cu Biroul ONU pentru Drepturile Omului. Organizăm reuniuni periodice cu apărătorii drepturilor omului care ne permit să avem o viziune mai amplă asupra situației și să înțelegem eforturile făcute de guvern în acest sens, vrem să vă amintim că Uniunea Europeană finanțează trei proiecte în cadrul programului pentru drepturile omului și democrației în Mauritania, care uh, sunt destinate ONG-urilor locale. Cazul lui Biram însă ne arată că e nevoie să se mai facă multe și pot să vă garantez că în cadrul dialogului nostru și a cooperării cu Mauritania, chestiunea drepturilor omului, inclusiv problema sclaviei și a practicilor existente, și cazul lui Biram Da Abeit și alte cazuri care ar putea să apară pe viitor vor rămâne prioritare pe ordinea noastră de zi și vor continua să rămână o prioritate în planul nostru de acțiune diplomatic. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului de la Vedova. Aș vrea să vă rog să faceți liniște în sală. Dacă nu, n-avem cum să-i auzim pe cei care vorbesc. Deci vă rog să faceți puțină liniște. Al siguiente punto del orden del... Trecem la următorul.